Bine, allora ringraziamo il commissario Tajani che è arrivato in... Mulțumim domnului comisar Tajani, care tocmai a sosit. Iată, are ceva întârziere. Abbiamo questo tipo di problemi, lo ringraziamo comunque per essere qui presente. Știm cât de încărcat este programul domnului comisar. În orice caz, îi urăm bun venit astăzi vom încerca să recuperăm cât mai mult din timpul pierdut. Îi dau imediat cuvântul. Doamna Grostet, doriți să luați cuvântul? Nu. După. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, uh, uh, doamnă președinte, stimați eurodeputați, îmi cer scuze pentru această întârziere, însă ă, programul meu pe ziua de astăzi este foarte încărcat, mai ales ă, în ce privește subiectele care fac obiectul ă, activității dumneavoastră. Am avut o reuniune cu domnul Barroso la ora 8 dimineață Și împreună cu ceilalți colegi comisari am adoptat un document având în vedere festivitățile de mâine în care insistăm foarte mult pe creșterea economică, punem accentul pe politica industrială, pe sprijinul acordat IMM-urilor, am uh, pus accentul pe uh, credite și apoi am avut o conferință de presă la care s-a vorbit foarte mult de împrumuturile obligatare pentru finanțarea proiectelor. După ce am mai avut o reuniune uh, pe tema creșterii economice pentru pregătirea reuniunii din 30, uh, când uh, Colegiul Comisarilor va adopta linii directoare privind politica de creștere și Consiliul Extraordinar din 23. Deci, mă bucur că nu, nu numai comisarii de portofoliu se ocupă de toate aceste teme, ci și că am constatat un angajament foarte ferm din partea uh, întregii Comisii Europene. Nu putem avea creștere economică fără o adevărată politică industrială cu un sprijin acordat și IMM-urilor. Împreună vom uh, aborda aceste subiecte relansarea creșterii economice uh, cu obiectiv principal pentru noi ocuparea uh, și toate acestea prin intermediul relansării, relansării bazei industriale în Europa. În această ordine de idei am uh, cerut direcției mele generale. După cum știți, avem un nou director general, domnul Crespo, care a avut deja onoarea să vă întâlnească. Am uh, cerut, deci, direcției mele generale să definească prioritățile pentru lunile viitoare. Acest obiectiv de relansare a creșterii economice este cu atât mai important cu cât uh, trebuie luate în calcul și o serie de date publicate recent. Din păcate, Comisia prevede o uh, reducere a PIB-ului european 0,3% în anul 2012 cu o îmbunătățire treptată care însă nu va avea loc decât, uh, conform uh, prognozelor, la sfârșitul acestui an, începutul anului 2013. De asemenea, începe privește indicatorii de încredere uh, pentru consumatori și întreprinderi, se vor deteriora. De asemenea, și alte vești proaste ne sosesc și din domeniul ocupării, conform datelor furnizate de Banca Centrală Europeană. S-ar părea ca în zona euro șomajul să fie cam de 11%. E rata cea mai ridicată de la introducerea monedei unice europene. Bineînțeles, datoria noastră, politicienilor, e să uh, acorde prioritate uh, condițiilor uh, pentru o creștere durabilă pentru întreprinderi, pentru mediul de afaceri la Bruxelles și în celelalte capitale europene, încercăm să depunem uh, eforturi susținute pentru a face față provocărilor uh, care uh, ne așteaptă și în ultimile săptămâni am constatat Uh, că, într-adevăr, toată lumea în Irlanda, în Grecia, în Spania își dorește ca creșterea economică să fie relansată. M-am întâlnit cu premierii din aceste state membre și m-am întâlnit și cu uh, reprezentanții uh, mediului de afaceri îngrijorările, preocupările sunt aceleași peste tot. Toată lumea e de acord că avem nevoie de o creștere economică susținută Uh, fără de care doar politicile de austeritate pe care uh, guvernele le-au uh, instituit nu vor fi suficiente pentru a permite Europei și țări, statelor membre să iasă din criză. Tot în această săptămână m-am întâlnit cu doamna Merkel și cu domnul Rosler, vicecancelar, Germania e pe deplin conștientă de faptul că îndatorarea excesivă provine și din uh, pierderea competitivității și deci uh, uh, sursa problemei ar fi o creștere economică insuficientă. Sigur că referitor la alegerile din weekendul trecut, am constatat același semnal în Franța, în Germania sau în Grecia, și în Italia. Chiar dacă, sigur, avem de-a face cu nuanțe puțin diferite, constatăm în urma acestor uh, alegeri o nemulțumire legată de politicile anterioare sau cel puțin o uh, înțelegere Uh, diferită a uh, opțiunilor politice dinainte. Însă, ceea ce este sigur este că popoarele europene, concetățenii noștri, așteaptă din partea noastră o intervenție energică și fermă în uh, sprijinul economiei reale. Aș dori să fac o observație cu titlu personal, dar cred că reflectă și poziția colegilor mei comisari. Nu avem intenția să ne sustragem dinaintea Uh, de la răspundere. Avem uh, atâtea provocări care ne așteaptă și uh, am schițat o serie de inițiative, inițiative suplimentare pentru a consolida opțiunile deja făcute, tocmai pentru a ține cont de revendicările cetățenilor. Angajamentul meu este foarte clar, îmi doresc să, accelerez, să, să se accelereze eh, eh, tranziția, spre o eh, nouă fază industrială în care Europa să devină un adevărat liber, lider. Prima revoluție industrială a fost mașina cu aburi, a doua revoluție industrială a fost Uh, marcată de apariția petrolului, iată, ne aflăm într-un nou moment de tranziție. A sosit momentul să ne gândim și la alte ipoteze. Și datele sunt foarte clare. În fiecare an, populația mondială crește uh, cu 70 de milioane de locuitori. În 2030, consumul energetic va fi dublat până în 2020. Dependența uh, europeană de gaz și de petrol importate va Uh, reprezenta 80-90% și va crește o creștere exponențială a bunului, uh, a cererii de uh, energie și de materii prime. De asemenea, mai avem și sectorul transporturilor în 2030 în întreaga lume. Vom avea 1,6 miliarde de vehicule, în 2050 2,5 miliarde față de cele 800 de milioane uh, Uh, care sunt acum în circulație. Deci, va trebui să ne punem întrebări legitime. Va trebui să ne întrebăm dacă putem continua pe făgașul actual cu uh, modul actual de a produce energie. Răspunsul evident este negativ. Însă să vedem care, pe ce se bazează această a treia revoluție industrială. După părerea mea, e vorba de cunoștințe, inovare și eficiența resurselor atât de necesare unei creșteri durabile. Și acest proces deja a început. Însă, dacă nu luăm măsuri rapide dacă nu ne angajăm și mai ferm pe uh, calea pe care am pornit-o, vom avea de suferit în ce privește competitivitate, ocupare și uh, erodare a bazei industriale a Uniunii Europene. Și vom avea ocazia să vorbim de toate aceste pro, uh, subiecte în 29 mai Uh, cu ocazia conferinței Mission Growth, care va reuni reprezentanții mediului de afaceri, ai companiilor, uh, apoi la care va participa și doamna Sartori, președinta comisiei dumneavoastră, uh, și al cărei moderator va fi Jeremy Rifkin. Scopul acestei conferințe este să-și aducă contribuția la revizuirea noii politici industriale din Europa pe care o pregătim și, în acest sens, avem intenția ca după vacanța de vară să prezentăm această nouă politică industrială. În Europa avem nevoie acum mai mult decât oricând de noi surse de creștere, de o adevărată competitivitate durabilă, respectiv promovarea creșterii, a dezvoltării economice, îmbunătățind uh, folosirea resurselor și uh, reducând la minimum deșeurile și consolidând uh, politica noastră energetică. Pe lângă aceste provocări, mai avem și accesul la creștere, la credite, impactul globalizării asupra piețelor și inovarea industrială. Într-un, în, în acest context avem două sectoare industriale la care aș dori să mă refer acum. În primul rând, șantierele navale. E vorba de un domeniu marcat de o criză profundă și care riscă uh, să dureze și în lunile următoare. Așa cum am spus-o la ultima întâlnire, am uh, instituit uh, o revizuire a strategiei leadership și a fost creat un grup de coordonare al cărui obiectiv este să garanteze supraviețuirea acestui sector strategic. Acest domeniu are nevoie de un adevărat avânt pentru ca el să Uh, profită de oportunitățile oferite de uh, piețele emergente și de aplicarea noilor tehnologii. Sper că grupul de coordonare va reuși ca până la toamnă să întocmească un prim raport uh, cu recomandări și pe baza acestui raport vom încerca să încurajăm adoptarea noii strategii Leadership 2020 și aceasta la începutul anului 2013. Un alt domeniu foarte important îl reprezintă cel al industriei automobilistice. Grupul la nivel înalt, CARS 21, pe care l-am relansat în anul 2010, tocmai când am preluat uh, noul uh, portofoliu, uh, se află pe calea cea bună și am decis ca ultima ședință acestui grup, din care va fi loc în 6 iunie, în într-un uh, punct de plecare a unei noi strategii care să ne permită adoptarea unui plan de acțiune pentru apărarea și uh, relansarea sectorului uh, automobilistic. Și aceasta în perspectiva comunicării CARS 21, care este prevăzută pentru toamna anului 2020. 12. În acest sens, săptămâna trecută m-am întâlnit cu Ulrich Eckelmann, secretarul general al Federației Europene al Sindicatelor Metalurgice, și l-am întâlnit și, și pe Sergio Marchione, președinte aceea, Asociația Constructorilor uh, de Automobile din uh, Europa, mai ales uh, Fiat. În uh, cadrul acestor măsuri figurează uh, Uh, un plan de acțiune pentru a face față crizei. Există trei domenii cheie pe care trebuie să le sprijinim pentru a consolida uh, uh competitivitatea sectorului automobilelor din Europa. În primul rând, leadership-ul tehnologic al, al industriei europene autom- a autovehiculelor. Trebuie să folosim cât mai bine resursele disponibile la nivel național și internațional. în uh, viitoarele perspective financiare. Urmează să continuăm eforturile depuse în cadrul cel de-al uh, șaptelea program cadru. Uh, cred că avem nevoie de un cadru legislativ mai simplu, care să stimuleze eficiența și eficacitatea fără uh, costuri suplimentare inutile. Sprijinul internaționalizării industriei europene prin intermediul unor măsuri care să permită introducerea produselor europene pe piețele mondiale și prin aplica- uh, armonizarea normelor tehnice. Trebuie să vizăm totul pe inovare, pentru că uh, trebuie să preluăm toate uh, noile tehnologii care să se bazeze pe biotehnologii, pe uh, noile materiale, pe nanotehnologii, biotehnologii, de asemenea obligațiile spa- spațiale, robotica, reutilizarea materiilor prime. Toate sectoarele economice, de la produsul, manufactura de produse, agrochimia, industria și așa mai departe. În uh, orizont 2020, uh, Comisia intenționează să accelereze ritmul uh, reformelor. N-aș dori să vă vorbesc, să vă prezint acest program Orizont 2020 în sine, însă aș dori să mă refer la domeniile care țin de portofoliul meu și care urmează să fie aprofundate în lunile următoare, datorită sprijinului oferit de către cadrul strategic comun pe care îl vom pune în aplicare. Trebuie să folosim așa numitele KET, Key Enabling Technology, Technologies. E vorba de uh, tehnologiile care stau la baza acestei a treia revoluții industriale. Uh, prin uh, locurile de muncă din sectorul economiei verzi, ecologice, se pare că vor fi create un milion de locuri de muncă. Aș dori să vă spun că în curând, respectiv până la vară, Comisia va da publicității o comunicare în acest sens. Să vedem care sunt aceste uh, cheturi. E vorba de cărămizile pe care le vom folosi pentru a uh, uh, uh relasa producția industrială, uh, e vorba de tehnologii performante care sunt uh, în, uh, în, uh, în având un grupul la nivel înalt cu privire la KET-uri, a estimat că acest sector reprezintă 650 de miliarde de euro și în trei ani vom ajunge la o, un cuantum de 1000 de miliarde de euro. IMM-urile au avut uh, un rol uh, foarte important, au devenit un adevărat uh, adevărați protagoniști, au avut loc evoluții încurajatoare în aceste domenii ale tehnologiilor performante. Însă am văzut și care sunt neajunsurile, slăbiciunile Europei, pentru că produsele europene care au fost dezvoltate în IMM-uri trebuie să poată fi comercializate și de aceea cu toții trebuie să uh, depunem eforturi pentru ca cercetarea să fie uh, cât mai aplicată sectorului industrial. Un alt domeniu care ține de competența Comisiei dumneavoastră, cel al materiilor prime. După cum știți, am lansat parteneriatul uh, pentru inovare în domeniul materiilor prime Uh, care vizează reciclarea și uh, înlocuirea acestor materii prime. Aș dori să vă anunț că în Groenlanda vom uh, avea un prim acord cu privire, vom semna un prim acord cu privire la materiile prime și în viitorul apropiat voi, mă voi deplasa și în SUA, la Columbia, pentru a aborda toate aceste chestiuni. Din punct de vedere strategic, e o, un domeniu foarte important. Domnul Buticopăr, care este raportor pentru uh, Parlamentul European, uh, știe care, sunt, uh, care este potențialul acestui domeniu. Un alt subiect foarte important, un domeniu esențial, este cel al politicii spațiale. Am uh, avut uh, foarte multe activități în acest domeniu. O, public, o, o, o publicare, o comunicare, politica industrială cu privire la supravegherea din acest domeniu uh, cu aplicații în domeniul meteo și supravegherea meteoriților. Uh, toate aceste inițiative vor fi transpuse în practică uh, în viitorul apropiat. În ceea ce privește Galileo, îmi dau seama că Poate vă răpesc prea mult timp, însă aș dori să vă spun că domeniul meu de competență este foarte vast și politica industrială vizează subiecte foarte importante uh, pe care aș dori să uh, vi le aduc la cunoștință. Confirmă faptul că în 28 septembrie vom organiza un al doilea mare eveniment cu privire la Galileo, vom lansa sateliții cu numărul 3 și 4 și în 2014 vom uh, lansa o serie de servicii și, uh, iar întreaga uh, constelație va fi operațională în 2018. Știți cu toții că sunteți la curent cu dezbaterea între Consiliu și Comisie în ce privește bugetul și finanțarea uh, Uh, sistemului GMES. Și de aceea Comisia a propus ca finanțarea sistemului GMES să nu figureze în buget, ceea ce s-ar putea să pară o contradicție, însă statele membre nu pot solicita Comisiei să depună eforturi suplimentare fără a majora bugetul în consecință. Deci ori acordăm un sprijin financiar suplimentar, ori obiectivele pe care le-am stabilit devin foarte greu de îndeplinit. Aș dori însă să vă informez că până primul trimestru 2014 avem finanțarea necesară garantată și nu vom precupeți niciun efort pentru a ne asigura că ne respectăm uh, termenele calendarul. În încheiere aș dori să fac două precizări. Intenționez să, prevăd o, să, să dau publicității o comunicare cu privire la revizuirea regulamentului RICH uh, în luna viitoare. Vom uh, studia primii cinci ani de până în aplicare acestui regulament pe baza rapoartelor uh, care ne-au fost trimise de către statele membre și de către agenție în anul 2011 și în viitor vom include în această revizuire și evaluări legate de costuri și impactul asupra inovării. Și un alt subiect la care aș dori să mă refer, un ultim subiect, pe uh, IMM-urile și accesul la uh, credit. <coughs> Aș dori să solicit sprijinul Parlamentului în uh, următoarea dezbatere cu privire la perspectivele financiare, mai ales în ceea ce privește programul COSME. Programul Competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor. Se prevăd în cadrul acestui program inițiative pentru a crește competitivitatea IMM-urilor, uh, capitalurile uh, de risc și așa mai departe. Sunt aspecte foarte importante pentru noi. Aș dori să vă mai informez că împreună cu domnul uh, Michel Bartier, vinerea trecută, am trimis o scrisoare lui Andreea Enria, președintele Autorității Bancare Europene, pentru a ne asigura că aplicarea uh, setului de reguli uh, Basel 3 nu are efecte negative asupra IMM-urilor. Noi am dorit ca regulile, regulamentele Basel 3 să fie revizuite astfel încât rata de risc uh, la care sunt expuse IMM-urile să se reducă de la 75 la 50%. Bineînțeles că orice întreprindere ar trebui să poată să beneficieze uh, de acces la creditare. Pentru că pentru a avea cu adevărat o politică inovantă, pentru a se dezvolta, IMM-urile trebuie să aibă acces la finanțare pentru a investi. Știm că e foarte greu de, obț- uh, de obținut o astfel de finanțare uh, de către IMM-uri. Știm că Banca Centrală Europeană, în ultimul său raport, publicat acum 10 zile, a confirmat această realitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Am încercat uh, să fiu cât mai exhaustiv cu putință. Îmi pare rău dacă am vorbit prea mult, dar subiectele care fac obiectul atenției noastre sunt extrem de numeroase și de uh, interesante dacă dorim să avem o politică de creștere important, eh, importantă și dacă dorim să ținem cont de doleanțele cetățenilor. Mulțumim, domnule comisar. Problema noastră este că Iată, e aproape fără, 4 fără un sfert, la ora 4 eh, avem eh, programat o sesiune de voturi. Da, la ora 16 mi se confirmă, trebuie să începem voturile. 12 uh, colegi au uh, cerut cuvântul. În primul rând, 13, 13 solicitări de intervenție. Încheiem uh, lista vorbitorilor. V-aș ruga, dacă se poate, să puneți doar o întrebare și astfel vom putea obține și răspunsuri, pentru că dacă nu, va trebui să ne mai vedem o dată și vom amâna votul un sfert de oră pentru că doar astfel putem să avem o adevărată dezbatere. Sunteți de acord cu amânarea votului cu un sfert de oră? Dacă nu, bun. Atunci un minut pe intervenție și un minut pentru răspunsuri din partea domnului comisar. Deci, iată care sunt condițiile în care vom lucra. Vă rog. Vor aici. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc domnului Taiani pentru prezența dânsului. Foarte pe scurt, într-un minut și foarte concret. Discutăm în acest moment despre un subiect absolut esențial pentru comisia noastră în acest an și pentru uh, perspectiva 2020. Este vorba de COSME. Acest program permite crearea unui fel de ecosistem, astfel încât întreprinderile să poată cu ușurință să ia inițiative. Deci, foarte important pentru încurajarea creșterii economice. Și apropo de aceasta, vreau să vă pun următoarea întrebare. După câte știți, domnule comisar, <clears throat> Cosme, de cel dinainte, între ghilimele, chiar dacă nu purta același nume, viza acțiuni cum ar fi uh, Europinov, finanțarea și executarea unor proiecte care, în fine, nu sunt transpuse astăzi în noul COSME. Există deci elemente care nu figurează și vom vedea în programele anuale detalii în acest sens, comparând cele două. Întrebarea mea este următoare. Programul respectiv va intra în vigoare în 2014. De bună seamă, dar puteți de pe acum să ne spuneți ce acțiuni vor permite COSME să funcționeze într-adevăr la datele indicate. Mulțumesc foarte mult! Wir haben großes portfolio. haben großes portfolio. Da- mulțumesc. Ă, mulțumesc și domnului comisar. Foarte pe scurt, o singură întrebare. În primul rând, mă bucur de rezultatul alegerilor din Franța. Eh, am avut și o reacție din partea Germaniei și cumva, dintr-o dată, cancelara Merkel a redescoperit virtuțile creșterii economice pe lângă austeritatea. Și apoi s-a vorbit despre mm, cucerirea spațiului, eh, GMS, de sistemul de navigare pe satelit, etc. Știm bine care este poziția Parlamentului în acest sens, dar dumneavoastră cum vă veți asigura că Parlamentul va avea un cuvânt de spus în gestiunea a tuturor acestor programe. Pentru că ă, știu bine că și la Consiliu există discuții și nu toate statele membre sunt la unison. Din potrivă, ă, foarte puține state membre își doresc sistemul GMS. Ă, se vorbește despre modelul ESA sau poate modelul comunitar. În orice caz, care ar fi uh, uh, ideea. Domnul Flotter. Doamna, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Două întrebări pentru domnul comisar. Într-un studiu realizat, dar comandat de comisie în 2009 se vorbește despre încurajarea tehnologiilor de informare și comunicații. Foarte importante, mai cu seamă, pentru IMM-uri. Însă este complicat, chiar și astăzi, de a înțelege care sunt normele și standardele legate de aceste inițiative. Aveți idei cum am putea în cadrul COSME să ameliorăm accesul întreprinderilor la aceste norme și standarde pentru tehnologiile TIC. A doua întrebare se referă la brevete. Multă lume a criticat propunerile actuale care s-ar putea să dezavantajeze IMM-urile. Uh, S-au făcut și studii, studii și la comisie, care arată că, în, cel puțin în domeniul înaltelor tehnologii, este important să existe un sistem de brevete adecvat. Mulțumesc! Mm, doamna Ford, mulțumesc. Domnule comisar, multă lume s-a plâns în regiunea mea privitor la întârzierea plăților pentru anumite proiecte. Și aici nu este vorba de COSMES sau de Orizont 2020, ci de multe altele. Ce doriți să faceți în acest sens? Este vorba uneori de probleme legate de management, de structuri, alteori de suprapuneri legate de furnizarea de informații, de furnizarea de documente, confuzii legate de prerogativele fiecărei părți sau despre uh, Uh, unde se poate plânge o persoană care se simte lezată. Și eu cred că, și vreau să vă, vă întreb în ce măsură Comisia și a răspunderea și uh, uh, se ocupă de aceste probleme. Domnul Elmer, doamnă președinte, aș dori să-l întreb pe domnul comisar dacă nu cumva uh, această, dintr-o dată, discuție despre creștere nu este o reacție ușor panicată la ce s-a întâmplat în Grecia, la alegerile de acolo. Ce se întâmplă? Practic, iarăși o luăm de la capăt cu discuția despre cheltuirea de bani. Uh, dar Europa nu are bani. Europa nu are bani, are numai datorii și se pare că nu ați înțeles de ce Europa nu este competitivă. Ei, ea nu este competitivă pentru că există prea multe reglementări, multă birocrație. Vorbiți despre acea reglementare uh, inteligentă, smart regulation. Ea trebuie să fie pur și simplu redusă și să nu uit uităm că în multe țări din sudul Europei competitivitatea scăzută este legată direct de uh, faptul că sunt parte din zona euro și asta are un impact de, direct asupra monedeilor de schimb. Nu uitați nici politica pur și simplu uh, uh, care nu ia în considerare deloc realitatea a a schimbărilor climatice, pentru că în timp ce noi ne chinuim aici cu schimbările climatice, China și Rusia și alții exploatează resurse noi și noi de energie. Mă doare suflet, domnule comisar, că până la urmă nu v-ați apucat încă într-adevăr să răspundeți problemelor cu adevărat existente. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Domnul Ransdorf, Se poate să ne explice, domnul comisar, care sunt măsurile concrete preconizate pentru a accelera acea a treia revoluție industrială? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc. Domnule comisar, creșterea economică nu este o simplă declarație sau ea nu poate fi invocată pur și simplu. Mi-a părut rău că în timpul campaniei electorale franceze n-am vorbit suficient de mult despre competitivitatea întreprinderilor noastre și ea nu va apărea decât în momentul în care datoria, uh, criza datoriei va fi rezolvată. Iar ce privește IMM-urile, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar. IMM-urile sunt cele care pot cu adevărat să creeze bogăție, deci să creeze locuri de muncă de care avem absolută nevoie mai multe flexibilitate, de bună seamă, mai puține reglementări. Vreau să vă întreb ce credeți despre mecanismul de capital risc în Europa care să favorizeze um, creditarea IMM-urilor pentru că nu poate BI-ul să facă totul. Cum ar arăta o piață a capitalului de risc în Europa unde investitorii ar participa direct la uh, investiții în cadrul IMM-urilor? Ați vorbit despre o vizită în Groenlanda. Uh, despre ce este vorba? Mai multe detalii. Știți bine că China este direct în concurență cu Europa în ce privește solurile rare și aș dori să știu cum vedeți această vizită în acest context. Mulțumesc! Domnul Tsukalas. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, Ne-ați prezentat și vă mulțumesc pentru acest lucru. Ne-ați prezentat, deci, măsurile pe care le are în vedere Comisia, având în vedere uh, rezultatele electorale din Grecia și din Franța. Sper că toată lumea este conștientă de faptul că dacă vor mai exista alegeri în țări care trec prin criză, rezultatele vor fi absolut identice cu cele din Grecia, deoarece măsurile de austeritate fără perspectivă de creștere uh, nu duc nicăieri. Și mi-aș dori, domnule comisar, să continuați pe această cale uh, preconizată de comisie, astfel încât acest nou model de austeritate financiară împreună cu măsuri pentru creștere să ducă în sfârșit la uh, rezultatele scontate și să nu uităm că alegerile și rezultatele lor nu sunt cauza, ci uh, rezultatul unor politici. Mulțumesc. Urmează domnul Roil. Mulțumesc, domnule comisar. Eu fac parte din acei oameni politici care privilegiază acțiunea și nu vorbele. Iată de ce mă gândesc că ați, uh, mă gândesc la comunicarea dumneavoastră privind industria, foarte bună de altfel, și într-adevăr se spune acolo că într-adevăr toate măsurile um, economice industriale din Europa au fost uh, luate uh, pe rând, cartografiate și uh, este bine ca să existe și efecte reale legate de această comunicare, să nu rămână numai vorbe goale doamnă Vucovi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Sunt de acord că trebuie să facem economii cu orice preț, dar asta nu este suficient. Adesea, ă, oamenii nici nu cred că a strânge cureaua este suficient. Știm bine cât de multe și numeroase deci sunt IMM-urile, dar COSME este un program mai degrabă modest din punct de vedere financiar. Resursele sunt limitate și atunci ne întrebăm în ce măsură um, și care sunt resursele la dispoziția lor pentru a merge pe plan internațional. S-au făcut niște propuneri interesante la New Delhi privind accesul pe piețe. Doamna Merkez, Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit despre creșterea economică, care este fundamentul politicilor noastre și despre nevoia de politici și de stimulente. Însă acestea trebuie să fie însoțite de măsuri cât se poate de concrete. Vorbim uh, și auzim multe despre viziunea și chiar strategia Comisiei, dar nu prea vedem acțiuni concrete. Ne spuneți că veți călători în Statele Unite și că veți semna niște acorduri legate de materiile prime, dar la ce vă așteptați concret în, pe lângă strategia privind um, materiile prime? Iar ce privește IMM-urile, suntem de acord cu toții că acestea sunt absolut esențiale. Uh, Însă, cred că trebuie să avem o viziune mai integrată, mai vastă, pentru că pentru a fi competitive, IMM-urile trebuie să aducă un element în plus, o plus valoare, fie competitive, fie pe plan regional uh, să se impună, fie printr-un produs nou original. Și, în sfârșit, nanotehnologiile. Una dintre Principalele idei aici este că aceste tehnologii nu sunt suficient reglementate. Avem o mare lipsă aici. Și când vă așteptați să se remedieze aceste probleme? Mulțumesc. Urmează domnul Weber. Uh, da, într-un minut, două întrebări. În ce privește IMM-urile? Se aude, spune vorbitorul. Da. IMM-urile sunt uh, actualmente uh, victime ale unei concurențe neloiale, chiar ilegale, și este foarte greu pentru ele să uh, facă apel la medierea OMC-ului, procedură lungă și costisitoare. Ce contați? Ce doriți să faceți, domnule Tajani, pentru ca IMM-urile să poată să aibă acces la aceste proceduri de mediere, rezolvarea litigiilor pentru a se apăra de tot ce înseamnă dumping și așa mai departe? Apoi, în ceea ce privește reciprocitatea în cadrul concurenței, achizițiile publice nu ne sunt accesibile în foarte multe țări, nu numai în China, dar și în, în Canada, de exemplu. Firma Bombardier poate să vină să facă metrouri la Paris, însă noi nu putem să facem același lucru în Canada. Ce părere aveți și ce putem face pentru a garanta această reciprocitate pentru a participa la oferte și achiziții publice în alte țări? Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult. Um, domnule comisar, știți bine că în Emiratele Arabe Unite a apărut o nouă uniune vala, vamală cu uh, o impozitare de 0%, avem și alte regiuni uh, de liber schimb în Europa, uh, în, mă scuzați, în lume, se poate oare ca uh, directorul dumneavoastră să poată să facă o analiză a acestor lucruri și o foaie de drum cât privește fiscalitatea și impozitarea pentru întreprinderi, inclusiv pentru cele mici, ca să le dăm și lor o șansă nu putem să ne mulțumim cu ceea ce face Directoratul General de Profil, adică cel legat de taxe și impozite. Cred că uh, merită să ne gândim că oamenii care deschid, care fac o afacere, care creează o întreprindere, își asumă niște riscuri, inclusiv riscul de faliment. Deci aici trebuie să lucrăm pe această parte. Mulțumesc! Doamna Gutierrez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit aici. Am câteva întrebări concrete. Sunt pe deplin conștientă de eforturile extraordinare pe care le faceți pentru a ajuta IMM-urile și uh, știu că trebuie să dăm dovadă de originalitate aici. Trebuie să le ajutăm să promovăm uh, spațiul uh, digital și așa mai departe. Am văzut însă că întotdeauna aceste inițiative par să vizeze entitățile publice, ca să zic așa. Noi știm că funcționarii de la stat uh, primesc aceiași bani, fie că um, ajută sau nu IMM-urile cu adevărat. Cum putem rezolva acest lucru? Și în al doilea rând, cum putem face să scăpăm de prezența permanentă a entităților de stat atunci când se face o cerere de ofertă pentru IMM-uri? Și tot în ce privește IMM-urile, putem oare să facem cumva să le dăm o mai mare vizibilitate celor mici? Știm că adesea companiile mari subcontractează la IMM-uri, dar IMM-urile nu sunt uh, citate nicăieri, nu au niciun fel de vizibilitate, nu apar pe piață. N-ar fi oare bine sau n-ar fi oare obligatoriu ca aceste firme mari care subcontractează la IMM-uri să le și declare? Președinta. Bun, am încheiat cu întrebările, dăm cuvântul comisarului să răspundă, după care trecem la vot. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Vreau uh, să încep cu întrebarea domnului Elmer. Vreau să amintesc faptul că Într-adevăr, despre creștere s-a început să se vorbească recent, sau aceasta este părerea. Nu știu dacă mă ascultați, domnule Elmer, dacă tot m-ați întrebat, ascultați și răspunsul. Bun. Domnule Elmer, ați acuzat Comisia Europeană că abia recent a început să se intereseze de problema creșterii economice și anume după publicarea rezultatelor electorale. Dar eu vă aduc la cunoștință că mă preocup de această problemă încă de la încă începând cu primul meu mandat de comisar. Și Acum 5 uh, săptămâni am vorbit la Buckingham Palace despre acest lucru cu ducele de York și cu ministrul britanic de resort. Am vorbit acolo despre creștere, despre importanța spațiului. Am avut, deci, ocazia să abordez acest subiect împreună cu un reprezentant al familiei regale britanice și un membru al cabinetului britanic. Știți că în septembrie avem o dată importantă pentru Galileo. Vom uh, trece la funcționarea sistemului Galileo, ceea ce va duce la creștere. Iată că noi, cei de la comisie, nu am dormit până acum și nu ne-am trezit vorbind uh, din senin despre creștere. M-ați întrebat uh, ce facem în legătură cu spațiul. Ei bine, să nu credeți că la Consiliu nu există interes pentru programul CMES. Însă, majoritatea țărilor membre doresc ca finanțarea pentru acest program să fie făcută din bugetul comunitar, cu excepția Lituaniei și Poloniei, care susțin propunerea Comisiei și anume ca finanțarea GMES să se facă în afara bugetului european. Pe mine ce mă interesează este să facem cumva să avanseze acest proces și să găsim finanțarea Vrem să combatem efectele climatice. Și um, este important să facem acest lucru ținând cont și de internaționalizare. Doamna Ford are dreptate, noi facem tot ce putem astfel încât statele membre să primească plățile care sunt în întârziere. Dacă cunoașteți cazuri în care comisia a plătit cu întârziere, vă rog să mi le semnalați. Dacă este vorba de ceva ce ține de direcția generală, voi, intervine, voi interveni imediat. Cabinetul meu vă stă la dispoziție. Nu știu dacă mă auziți ziceam că dacă aveți cunoștință de cazuri în care s-au înregistrat întârzieri ale plăților, să-mi semnalați și voi interveni imediat pentru a remedia problema. Văd că tot nu mă ascultați. Ziceam că sunt gata să găsesc o soluție. Dacă există probleme, voi uh, căuta, proble- voi căuta rezolvarea și voi uh, propune soluții în ce privește direcția mea generală. Trecând la programul COSME, nu avem la dispoziție decât 2,5 uh, miliarde de euro în uh, propunerea noastră de proiect bugetar. Putem să mai includem și uh, capitalurile de risc. Acest lucru era deja prevăzut. Am obținut niște rezultate pozitive până acum. La capitalul de risc vom încerca să obținem uh, niște garanții suplimentare, iar în ce privește programul CIP, am uh, reușit să finanțăm uh, câteva zeci de mii de întreprinderi. Deci dorim să continuăm pe această cale și grație programului, pachetului COSME, Sperăm să putem obține un efect de pârghie pentru a identifica și mai multe surse de capital. Așadar, dorim să susținem în continuare întreprinderile mici și mijlocii. Acum, în ce privește măsurile concrete pe care le avem în vedere, în ce privește tehnologiile generice și cele esențiale, materiile prime, ei bine, și aici uh, trebuie să ne gândim la problema substituirii materialelor, la înlocuirea lor, reciclare. Ce pot să vă spun în ce privește reciclarea și uh, înlocuirea materialelor? Există 10 acțiuni pilot inovatoare prin care uh, putem uh, să avem în vedere tot felul de, de măsuri, să încurajăm cercetarea, să îmbunătățim implementarea, standarde, normalizare și uh, vrem ca în Uniunea Europeană să se adopte o strategie proactivă, o strategie multilaterală în acest sens. În ce privește nanomaterialele, în 2011 Comisia a adoptat o recomandare privind definiția nanomaterialelor, asta ca urmare a unei solicitări a Parlamentului. Și uh, suntem pe cale să definitivăm aspectele tehnice ce țin de interpretarea conceptului de nanomaterial. Vom organiza niște consultări interservicii. În ce privește contrafacerea, Dosarul este în curs și reprezintă una dintre prioritățile comisiei. Am uh, lucrat cu toții, împreună cu Comisia, cu Parlamentul. După cum știți, obstacolele sunt numeroase, mai ales în sânul Consiliului. Iar, uh, după cum îi spuneam uh, și domnului Barnier, am uh, trimis o scrisoare către domnul Barroso în care vorbeam despre competențele noastre științifice, despre reciprocitate și am solicitat înființarea unei agenții asemănătoare cu uh, ce are Statele Unite. Acum câteva săptămâni, Comisia Europeană s-a pronunțat în vederea celor spuse de domnul Weber, adică a făcut o propunere către Parlament și Consiliu care privește tocmai problema reciprocității pe piesele publice, în achizițiile publice. Domnul de Barnier și uh, domnul de Gucht au dat un răspuns uh, cu care sunt perfect de acord. Și un ultim lucru, punerea în aplicare a politicii industriale. Noi uh, înfăptuim toate testele de competitivitate și este un tip de test care a fost adoptat de foarte multe țări cu mult entuziasm. După cum știți, este un test conceput de Comisia Europeană. Se prezintă pe baza lui situația generală din Europa. În Republica Federală Germania, propunerea a fost primită cu mult entuziasm și vicecancelarul Rösler a spus că felicită Comisia pentru această inițiativă. Eventual, restul întrebărilor pot fi discutate la o, o, o altă întâlnire pe viitor. Până atunci, biroul meu uh, vă stă la dispoziție dacă doriți să ne adresați întrebări. Și eu am fost deputat european timp de 15 ani, uh, așa că știu uh, care sunt problemele cu care vă confruntați și mă simt așa ca parte dintre dumneavoastră. Președinta, mulțumim, ne cerem scuze pentru această confuzie, pentru această încurcătură pe final. Asta e, așa se întâmplă înainte de vot. Mulțumesc oricum uh, pentru prezentare și pentru răspunsuri domnului vicecomisar. La revedere și pe curând. Spor la lucru. Calvin. Bine, iniziamo subito l'operazione. Bun, o să începem chiar acum cu voturile. Primul punct de pe ordinea noastră de zi este raportul Calfin. anzi, ah, proviamo a fare un test per vedere se con i numeri ci siamo. Eh... Haideți să facem un test, să vedem dacă funcționează mașinile de vot. Și dacă nu avem inamici în sală, eh, Allora, in ritardo, la... avete votato tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Domnul Greg, aveți o problemă? O să ridic mâna atunci. Că... Deci, să vedem. Totul e în regulă, foarte bine, bine. Da, foarte bine. Trecem la amendamentul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 15 pentru, 15 și 16 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liber 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 și 18 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pe, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, cu un uh, amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 și 32 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm amendamentul 33, s-a deschis votul. S-a deschis votul, avem o persoană de la PP în plus. Eu n-am votat oricum. S-a închis votul. 11 pentru, 45 împotrivă, se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Acum votăm 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. 46, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 și 59 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 și 63 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 și 66 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul, deci s-a deschis votul. Avem două voturi în plus de la PPE. Eu mi-am scos cartela. Mai avem un vot PP în plus. E bine? S-a închis votul 50, și 50 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. 51 de voturi pentru, spune președinte, 7 împotrivă, se adoptă. Felicită raportorului. Trecem acum la al doilea vot, raportul Herzog, compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru. Verificăm? Unde doriți să verificăm? 45. Bine, verificăm electronic amendamentul 45, s-a deschis votul. S-a închis votul. 35 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru,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 Verificăm? Verificăm amendamentul 61. S-a închis votul. Avem un vot de la socialiști în plus de această dată. S-a închis votul, 31 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. 62 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 84. S-a închis votul. Avem un vot de la PP în plus. 32 pentru, 27 împotrivă. Se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigură, cred că a fost adoptat, dar haideți să verificăm amendamentul 90. Verificăm amendamentul 90. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, 18 împotrivă se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 128. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 129. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 131. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 132. Pentru, împotriva abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 142 pentru, împotriva abțineri respins. 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 150 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 152 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva abțineri respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 8. Hanno votato tutti. Eh, votazione chiusa. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 41 pentru, 18 împotrivă, deci se adoptă 8. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm la 11. Votul s-a închis. 29 împotriva, pentru. 30 la 29 se adoptă. Se adoptă, deci, 11. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 16. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 împotrivă, pentru împotrivă, adoptat. Compromisul a 2 se adoptă. 22 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, la 32. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 34. tre pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 35. Pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Inta 1. Pentru, Împotrivă. pare să fie Respins, dar vom verifica. Votul s-a închis. Ridicați mâna. Se adoptă. Inta 2 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 4 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 4. Cine este pentru? Împotrivă. Vot în bloc. Dacă toată lumea este de acord, vom vota toate amendamentele afetului în bloc de la 4 la 14. De acord? Foarte bine. Deci votăm pentru, de la 4 la 14. Cine este pentru? Împotrivă? Domnule Chichester. votați în bloc sau unul câte unul? Doamnă președinte, eram pentru un bloc, însă de la 4 la 10, pentru că mi se părea că exista o, o diferență. 4 la 10. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Atunci trecem la afet 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Votul s-a închis. 47 pentru, 48 pentru, 11 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. S-a adoptat, s-a aprobat raportul. Trecem acum la raportorul, raportul domnului Hagi Georgiu, amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri respins. 17 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Nu este foarte clar. Deci verificăm la 17. Votul s-a închis. 31 pentru, 29 împotriva. Se adoptă. Foarte bine. 31 la 29 se adoptă. Așadar, trecem la 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 20. Verificăm la compromisul numărul 2. Compromisul 2, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 20 pentru 39 împotrivă, respins. Compromisul 2 a fost respins. Amendamentul 19 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm la 25. Votul s-a închis. 32 la 28 se adoptă. Do la acest amendament 25. Foarte bine. 26 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 27 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Verificăm la 27. Ceva ciudat. Votul s-a închis. 29 pentru, 31 împotriva. Se respinge. 28. Amendamentul 28 pentru, împotriva, Respins. Cel puțin uh, șefii delegaților trebuie să îmi arate cum se va vota, pentru că nu, altfel nu mă descurc. 29. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 30. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Treizeci și unu. Se închide votul. S-a adoptat. 32. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 33. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 34. Pentru împotrivă, abțineri respins. 35. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 37. Pentru împotrivă, abțineri, respins, aș zice eu. Vom verifica. La 37. 37. Vă rog să mă scuzați, însă majoritățile sunt destul de variabile, se schimbă tot timpul la fiecare vot. Votul s-a închis. 20, 19 pentru 27 împotrivă, respins 37, 38 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 42 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pe, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Pentru, ca, cu amendament oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 5. Pentru împotriva abțineri nu știu. Nu știu, la 5. Verificăm amendamentul 5. Votul s-a închis. 16 pentru, 43 împotrivă, este respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final Votul s-a deschis. Un vot de la PPM plus. unu pentru 52 pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. Felicitări! Trecem acum la raportul Simanski. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, compromisul 2, pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. La 8. Haideți să verificăm. S-a închis votul 28 29 pentru, 30 împotrivă. Este respins. Da. Nu m-am la prea tare. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, 29 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 32 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot final, vot deschis. în plus. Votul s-a închis. 56 pentru, 1 împotrivă. Se adoptă. Felicitări. Trecem acum la raportul Zuber, amendamentul 19, cu amendament oral. Vă rog colega Merchis. Da, îmi pare bine că a spus acest lucru. Este vorba de un amendament oral uh, care este propus uh, din pricina unei uh, formulări de tip juridic. Pot să repet textul, dar cred că toată lumea are probabil acest text chiar în fața ochilor în lista de vot. Mulțumesc. Nimeni nu mai dorește să spune ceva foarte bine. Amendamentul 19, așadar, cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, <clears throat> împotriva, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, 25, nu știu, verificăm. Votul s-a închis. Este respins. 25 este respins. 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 și 26 sunt identice. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri se adoptă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 se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, verificăm. 46, verificăm. Votul s-a închis. 31 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Da. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Mie mi se pare că este adoptat 14. Nu, este respins. Deci 14 cu de 24 la 32, 15 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Amendamentul 2. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri? Respins. Amendamentul 17. Pentru? împotrivă, Abțineri? Se respinge. 17. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. Am deschis votul. Votul s-a închis. 55 pentru, 1 împotrivă, o 0 obțineri. Felicitări și astăzi am reușit să terminăm cu votul foarte rapid. Trecem acum la raportul domnului Cancian privind instrumentele financiare în contextul următorului cadru financiar multianual. Vă rog, pentru un minut, haideți să iasă lumea din sală. Am că abandonino l'aula. Deci să-i lăsăm pe cei care nu doresc să participe să părăsească sala. Bene, quelli che non sono interessati abbandonino l'aula. Cei care nu doresc să mai rămână să părăsească sala. Prego. Vă rog. Bene, Allora, iniziamo, proseguiamo i nostri... Bun, continuăm lucrările și îi dăm cuvântul domnului Cancian. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Consider că tema de astăzi, chiar dacă face doar obiectul unui aviz, ar trebui să ne angajeze pe toți, deoarece este o temă de mare actualitate. Am tot uh, vorbit uh, despre această temă, despre creștere, dar ca să o susținem trebuie să găsim și mijloacele financiare de a investi în infrastructură. Eu uh, am fundamentat acest avis pe trei concepte cheie, care toate sprijină creșterea. Practic, creșterea este cuvântul uh, la ordinea zilei și trebuie să vedem cum putem face ca să relansăm creșterea economică. Ziceam, deci, că am uh, trei idei principale. Mai întâi, am uh, scris aici că trebuie să facem o raționalizare și coordonare a numeroaselor instrumente și programe de finanțare. Adesea ele se suprapun și uh, multiplicitatea lor duce la confuzii, la incertitudine în rândul persoanelor care doresc să beneficieze de pe urma lor, persoane atât publice cât și private. Ar trebui, deci, să trecem în reviste toate aceste instrumente, să vedem mai clar care sunt raporturile dintre ele. Există o simbolistică ce trebuie clarificată aici, și anume, când uh, s-a creat Fondul European pentru Eficiență Energetică, atunci noi am formulat un aviz uh, politic important și spuneam că vrem să punem la dispoziție resurse nu sub formă de garanții, ci sub formă de împrumuturi. Am uh, constatat împreună cu serviciile juridice că acest tip de fond este incompatibil cu fondurile structurale. Deci el merge în direcția inversă față de cea pe care nu fixasem noi inițial. Iată un exemplu care ar trebui să ne atragă atenția. Trebuie să ne modificăm filozofia pe care am abordat-o în ce privește instrumentele acestea de finanțare. Nu e suficient să oferim pur și simplu garanții, trebuie să oferim practic bani pentru a putea dezvolta proiecte solide, proiecte realizabile și care să și aducă un oarecare profit, un beneficiu. Uniunea Europeană nu uh, vrea pur și simplu să ofere bani pentru proiecte care să nu reziste prea mult în plan economic și care să nu aducă beneficii de mediu și sociale în același timp. A doua mare idee este uh, referitoare la sprijinul ce trebuie acordat IMM-urilor. Adineauri uh, vorbeam despre ele și de faptul că trebuie respectate normele de la Basel 3 și uh, în noua perioadă de programare financiară va trebui să fim foarte atenți ca să nu sufocăm IMM-urile. Noi uh, vrem să le susținem, vrem cu toții acest lucru, însă practica pare să ne contrazică. Finanțarea prin Cosme și prin Orizont 2020 este desigur un lucru pozitiv. Cred că ar trebui uh, cu toate acestea să evaluăm inițiativele destinate IMM-urilor. Ar trebui să creștem pragul maxim prevăzut uh, prin programul COSME pentru proiectele pe termen lung și, în al treilea rând, un lucru foarte important și inovator atunci când uh, vorbim despre noi instrumente financiare, De fapt, ne referim întotdeauna la condiții deja existente. Este vorba despre niște oameni care vor să cheltuiască niște bani, așa cum au făcut-o și înainte. Unii ar vrea să aibă acces la garanții, la resurse noi, alții tot așa, Ideea este că sumele pe care le avem la dispoziție sunt aceleași, nu sunt mai mari. Ceea ce ne duce cu gândul la obligațiunea de proiect. Aceasta ar fi o resursă nouă. Am putea să atragem astfel interesul piețelor financiare prin obligațiuni garantate de Uniunea Europeană. Întotdeauna am considerat că ele ar reprezenta un pas important care ne-ar ajuta să îmbunătățim situația cu care ne confruntăm. Europa însăși trebuie să meargă în întâmpinarea piețelor și să emită acest tip de obligațiuni pentru uh, proiectele mari de infrastructură pe termen lung. Am citit în presă în zilele trecute că uh, Chiar și Barroso consideră că e nevoie de un nou plan comercial pentru aceste mari infrastructuri. Iar în ce privește creșterea, Hollande spune că obligațiunile de proiect ar trebui să vină din partea Uniunii Europene pe baza resurselor proprii. Iată o serie întreagă de semnale care cred eu că ne arată că această idee se bucură de o simpatie. În plus, situația este dramatică. Practic, putem spune că arde. Așadar, știind toate aceste lucruri, noi nu trebuie decât să dăm dovadă de voință și de curaj pentru a depăși dificultățile pe care le traversăm și să facem ceva astfel încât uh, Uniunea Europeană să mizeze și pe rigoare bugetare, dar și pe creștere în același timp. Noi trebuie să facem un act de voință, să mergem direct uh, în piață și să atragem finanțare pentru proiectele noastre, să recurgem și la parteneriatele public-private, să uh, atragem investiții care nu vizeze doar proiectele pe termen scurt și mediu, ci și cele pe termen lung. Dar, sigur, trebuie să fie proiecte care aduc și beneficii. Europa nu își poate permite să facă cadouri. Eu uh, cred că nu putem uh, să ignorăm toate cele pe care le-am spus aici, deoarece acum suntem cu spatele la zid. Trebuie să venim cu o inițiativă de calitate. În Comisia pentru Transporturi, de fiecare dată ne propunem uh, să facem lucruri foarte bune în teorie, dar constatăm apoi în practică că nu ajungem nicăieri nu reușim să facem nimic pentru că nu avem banii necesari pentru a realiza infrastructurile. Vedem ce se întâmplă fiecare în țara noastră, în regiune, nu mai este niciun euro în plus de cheltuit. Nu mai sunt bani disponibili. Cred că în această etapă aceasta ar fi singura soluție care ne-ar permite să ieșim din criză. Iată care este apelul pe care doream să vi-l adresez. Creșterea nu se poate face altfel se poate face doar dacă ne bazăm pe acest tip de resursă. Președinte, mulțumim, are cuvântul Vitorio Prodi, te rog. O să vorbesc în numele colegului Peter Skinner. Dânsul își scuze, nu poate să fie prezent. Domnul Skinner dorește să-i mulțumesc domnului Cancian pentru munca depusă la acest aviz și dorește să se scuze pentru absența de astăzi. Ar fi vrut să participe la acest prim schimb de vederi. Peter mi-a spus uh, care sunt observațiile sale preliminare și acestea ar fi următoarele este gata să exploreze diverse strategii în ce privește instrumentele financiare, în mai ales în ce privește programele COSME și Orizont 2020. Finanțarea, finanțarea tehnologiilor este esențială pentru Europa în anii următori. Trebuie să asigurăm resursele necesare și acestea trebuie să fie pe deplin valorificate. Domnul Skinner mai uh, subliniază faptul că finanțarea pe termen uh, mediu e importantă, dar și cea pe termen lung e importantă dacă vrem ca proiectele să fie durabile. Peter felicită, îl felicită pe domnul Cancian pentru concluziile din aviz și dorește să poată coopera cu raportorul și cu raportorii din umbră în săptămânile ce urmează. Și uh, eu uh, voi vorbi în numele meu propriu ulterior. Mulțumesc. Președinte, mai sunt și alte intervenții? Dacă nu dorește nimeni să mai ia cuvântul, domnule Cancian... Ba, Prodi, din nou. Am crezut că ați terminat. Terminasem uh, prezentarea în numele domnului Skinner și am spus că vreau să fac și o intervenție în nume propriu. Mulțumesc, doamna președinte. Deci vreau să spun, așa cum uh, spunea și domnul Cancian mai devreme, cât de important este să trecem rapid la aceste noi instrumente financiare, să le putem folosi. Vreau să subliniez în special importanța infrastructurii spațiale. Eu cred că toate aceste propuneri care sunt în curs de punere în aplicare acum reprezintă structuri uh, europene, veritabile europene. Și cred că, din păcate, suntem puțin uh, în decalaj. Uh, există un decalaj între cheltuielile cu construcția și veniturile pe care le putem colecta. Asta din momentul în care plasăm sateliții în orbită. E clar că trebuie să reducem perioada, deoarece uh, nu uităm, să nu uităm, trebuie să construim infrastructura, însă nu vrem ca programul de construcție să rămână în urmă. El este crucial. Dacă vrem să încheiem, să finalizăm politica spațială europeană, trebuie să avem la dispoziție infrastructurile necesare și finanțarea. Să nu pierdem timpul. Finanțarea trebuie să fie asigurată anul acesta și trebuie să procedăm anticiclic o abordare anticiclică este esențială pentru că asta presupune injecție de lichiditate, de bani, în producție industrială europeană, ceea ce ar putea avea un efect de domino foarte important și ar stimula și alte activități. Deci, este crucial ca aceste lucruri să se realizeze. Și uh, țin să vă amintesc că, mai ales, acea decizie de neînțeles și inacceptabilă prin care sistemul GMES a fost amânat. Practic, am constatat că acest program GMES a fost uh, discriminat prin comparație cu Galileo sau cu Cesar și acestea sunt importante, desigur, și pot uh, aduce Europa în avangardă Însă dacă întârziem întârzieri de doar câțiva ani, riscăm să pierdem cursa și riscăm să nu mai fim vârful de lance al acestei industrii. Deci cer Comisiei și Consiliului să nu discrimineze programul GMES. Consiliul trebuie să înțeleagă că aici vorbim despre infrastructură europeană, care aduce o mare valoare adăugată. Toate aceste proiecte sunt indiscutabil foarte importante. Președinte, dăm cuvântul domnului Odi. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu, unul, uh, sunt puțin uh, jenat de situația actuală, deoarece nu am o viziune globală, nu înțeleg ce propune Comisia și nu înțeleg de unde ar putea proveni competitivitatea continentului nostru, cum am putea să devenim mai uh, competitivi în raport cu Brazilia, cu China, cu India, care au planuri de investiție masive pe teritoriile proprii. Deci nu avem un mare plan de investiții pentru marile infrastructuri. Sumele pe care ni le dă Comisia Europeană sunt la ani lumină distanță de nevoile pe care le avem. Doar pentru transporturi avem nevoie de 600 de milioane de euro, ne spune Comisia. Eu cred că 1000 sau 1500 de miliarde de euro ar fi, de fapt, suma necesară pentru uh, a fi investită până în 2020. Când uh, s-a publicat uh, acea strategie 2020, am văzut că pe lângă marile declarații lipseau marile planuri de investiții. Practic, reluăm planul de cheltuieli care deja exista. În primul rând, trebuie să ținem minte niște lucruri esențiale. Un euro câștigat este un euro necheltuit. Cheltuielile publice sunt pe trei niveluri, național, regional, comunitar. Am avut uh, ani întregi de programe care au fost finanțate fără niciun fel de coordonare. Sute de imobile care uh, Um, funcționează în numele nostru și care nici măcar nu pot să pună în comun un fotocopiator. Eu cred că ar trebui să existe mai multe colaborare între comunitate, nivel național și uh, regional. Am putea să facem audituri, audituri independente, ca să vedem unde putem face economii, fără, desigur, a atinge suveranitatea. Experții ne spun că am putea astfel să economisim miliarde de euro pe care apoi să le putem direcționa către investiții. Cred că ar trebui să facem o comparație cu secolul 20 în materie de instrumente inovatoare. Să vedem cum au finanțat statele nevoile lor de infrastructură. Apa, electricitatea, gazul. De exemplu, în statul membru din care vin eu, toată electrificarea la sate s-a finanțat printr-o taxă foarte mică. Consumatorii nici nu și-au dat seama că noi uh, finanțam electrificarea rurală din taxele prelevate în mediul urban. Și apoi, astăzi nici nu știm cui aparțin infrastructurile celor operatorilor istorici de gaz, de apă, de electricitate, nici nu mai știm cine ar putea investi și de unde. De ce nu am putea aplica o mică taxă de consum pe tot consumul de energie în Uniunea Europeană, astfel am asigura finanțarea tuturor acestor infrastructuri, astfel încât uh, locuitorii noștri să fie deserviți oriunde ar locui în Europa. Și apoi, obsesia concurenței nu ne mai permite să, să finanțăm uh, autostrăzi care sunt deficitare. Eu cred că Comisia Europeană, împreună cu experții săi, să ne prezinte o viziune globală, împreună cu statele membre. O viziune prin care să vedem cum am putea concepe un mare plan privind infrastructurile, un plan de investiții care este necesar. François Hollande a fost dat aici ca exemplu. Bun, el n-a inventat nimic, n-a făcut decât să revină cu uh, niște propuneri ale comisiei Mă rog, în fine, l-ați citat, l-ați citat. Ar trebui să avem o viziune globală a lucrurilor și să comparăm ce a funcționat bine în secolul 20, ce ne așteaptă în secolul 21 și să vedem dacă a făcut greșeli. În orice caz, ceea ce ni se tot propune prin această mulțime nenumărată de comunicări ale Comisiei nu ne convinge avem o sinteză, da, dar pe partea de creștere, investiții, infrastructuri, avem încă multe de făcut. Da. Doamna Hubner acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să spun că raportul colegului nostru este foarte bun. Mm, aș mai adăuga totuși câteva precizări uh, și câteva completări. Uh, această idee că Europa luptă pentru inovare, dar ar trebui să mai adăugăm uh, un aspect foarte important în contextul actual, respectiv că ar trebui ca cheltuielile să fie uh, raționale. De asemenea, se, uh, investitorii ne spun că soluțiile juridice câteodată nu sunt suficient de uh, eficiente. Ar trebui ca fondurile să fie mai bine, mai rațional uh, cheltuite și nu să fie uh, fărâmițate între mai multe programe. În această dimineață am avut această audiere cu reprezentanții MM-urilor care spuneau că, într-adevăr, banii cheltuiți trebuie controlați. Însă nu trebuie să mergem până la absurd cu controlul, cu auditările. E inutil să uh, trimitem uh, scrisori sau să facem audituri pentru some infime de 20 de cenți. Deci trebuie să încercăm să evităm situațiile absurde. De asemenea, am uh, observat că e nevoie de garanții pentru ca fondurile pentru inovare să fie garantate pe termen lung. Inovarea nu Uh, se face pe, uh, la comandă pe o durată foarte scurtă de timp. Nu, trebuie să încurajăm pe termen lung uh, soluții inovatoare și trebuie să avem nevoie și de reculul necesar pentru a verifica că soluțiile propuse sunt cu adevărat viabile și că pot fi puse în aplicare. Așa cum au spus colegii, trebuie să facem economii, dar și să chipzuim cheltuielile, să controlăm, să verificăm, însă în mod inteligent și rațional. Mulțumesc, doamna Nibler, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului, domnului Cancean, uh, pentru raportorul său. Este foarte bun pentru că include aspectele cele mai importante pe care le-am uh, discutat. Sigur că putem să îl mai nuanțăm, dar nu o să intru chiar acum în amănunte. Dezbaterea pe care am avut-o a fost foarte interesantă și aș dori să mă refer la câteva aspecte. E evident că avem în mare nevoie de investiții în Europa, pentru că infrastructura actuală nu este suficient de dezvoltată pentru a ne permite să spunem că uh, piața internă europeană a fost finalizată. Că dacă ne referim la, uh, la infrastructura rutieră, feroviară sau uh, pe internet, încă mai trebuie să facem progrese pentru a spune că avem o adevărată unitate la nivel european. Sunt de acord și cu domnul Odi. Cred că, într-adevăr, avem nevoie de o viziune de ansamblu. Pentru că câteodată este foarte greu ca o parte din uh, ideile noastre să uh, ajungă la destinatar. Domnul Odi spunea că în secolul 20 au reușit să electrifice, de exemplu, uh, prin, să se facă electrificarea printr-o taxă minoră care uh, acum uh, nu ar fi poate posibil, proces care nu ar fi posibil uh, cu Uniunea Europeană în starea sa actuală. Și, însă, banii, bugetul european nu e suficient și sunt de acord cu propunerile Comisiei de a găsi surse alternative de finanțare, garanții și uh, alte uh, Um, instrumente precum uh, cele oferite de către BEI și chiar accesul la capital privat pentru a putea să uh, finanțăm uh, lucrările noastre de infrastructură. Deci să vedem cum putem atrage capitalul privat, investițiile private în uh, lucrările de, și proiectele majore de uh, infrastructură. Cred că ar trebui să ne gândim la aceste aspecte și, evident, ar trebui să mai ținem cont și de celelalte instrumente pe care le avem la dispoziție pentru a finanța aceste lucrări de infrastructură. Deci, încă o dată, aș dori să-i mulțumesc domnului Cancean și pentru a răspunde domnului Prodi. Domnule Prodi, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să ratăm această oportunitate în ce privește când vorbim de proiectul uh, GMES și Galileo. Poate că nu am uh, luat chiar măsurile potrivite, dar trebuie să vedem cum putem uh, finanța aceste, acest proiect și trebuie să ne asigurăm că uh, nu e sortit eșecului, pentru că nu ar fi în interesul nostru ca ele să se soldeze, soldeze cu un eșec. Pentru că, bazându-ne pe aceste proiecte, acest proiect am putea să dezvoltăm și alte proiecte în Europeană și restul lumii nu bate pasul pe loc, uh, care sunt în curs de pregătire și de uh, derulare și cred că nu ar uh, fi inspirat să dăm kicks chiar în acest domeniu. Mulțumesc! Domnul Cancian are acum cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ar fi plăcut uh, să văd și care este poziția comisiei, dar din păcate reprezentanții comisiei au părăsit sala. Mi-ar fi plăcut uh, să am uh, o, răspuns la întrebările mele care erau o parte adresată și comisiei și poate cineva poate să le transmită comisiei. Aș dori să știu care este poziția comisiei. Însă, acestea fiind spuse, uh, N-a mai rămas foarte multă lume în sală, dar uh, mi-a făcut mare plăcere ce au spus colegii care au luat cuvântul, pentru că uh, ei uh, s-au, referit la chestiunile stringente. Mm, aș dori să mă refer la ce spunea domnul Odi. Am uh, ascultat poziția sa, analiza sa politică și s-a spus că, într-adevăr, trebuie raționalizate cheltuielile existente și uh, el a mai vorbit și de investiții în infrastructurile de viitor. Cele 40 de miliarde plus uh, încă 10 din buget ar trebui să fie suficiente. Pentru a ne permite să ne atingem uh, obiectivele generale pentru competitivitatea în uh, sens, uh, în sens larg pentru perioada imediat următoare. Dacă considerăm că un stat membru sau o regiune dintr-un stat membru poate, merge, poate, poate să facă concesii, aș dori să vă spun că ne înșelăm amarnic. Pentru că astfel proiectele noastre riscă să fie din start sortite eșecului. Pe de altă parte, dacă vom uh, raționaliza mai bine resursele existente, e foarte bine, dar de cât timp uh, dispunem, cât timp avem la dispoziție și cum vom uh, folosi mai bine fondurile. Rezultatele probabil se vor uh, face văzute peste 10 ani. să nu uităm că situația este foarte urgentă, trebuie să reacționăm cât mai repede, să trecem cât mai repede la treabă pentru a, a, a uh, desfășura aceste mari proiecte de infrastructură. Am uh, făcut o deplasare împreună cu doamna Nibler în Emiratele Arabe Unite Când vom trece la 140 de megabiți, 80% din utilizatori vor uh, avea acces la uh, internet. Însă, să nu uităm că avem probleme foarte grave. Populația în curs de îmbătrânire, uh, populația îmbătrânește repede. Aici suntem cu adevărat campioni dar cred că trebuie să depunem eforturi susținute pentru ca cele mai bune investiții uh, să fie făcute. În domeniul politicii spațiale sunt de acord cu domnul uh, Prodi, sunt de acord că putem vorbi despre GMS și Galileo, care sunt strâns legate împreună, dar nu uh, poți să încurajezi doar un proiect și pe celălalt să-l pui pe tușă. Cele două proiecte trebuie să meargă mână în mână. De asemenea, trebuie să ne gândim și la felul în care investim. Poate poate că o soluție ar fi cea a parteneriatelor public-privat. De asemenea, și cu proiectul uh, Cer Unic European și uh, Cezar, toate aceste elemente se pot uh, completa, putem avea o sinergie, de asemenea mai avem transportul, energia, telecomunicațiile, proiectele de infrastructură de care am vorbit înainte. Din punctul meu de vedere, acestea sunt, am încercat să fac anumite calcule, am luat ca punct de plecare punct, uh, uh, cifrele comisiei. Trebuie să cheltuim 1.150 de, 1 miliard de euro în proiecte de infrastructură. De unde să luăm banii? Dacă ne uităm la orice proiect de infrastructură astăzi, ne dăm seama că niciun proiect nu poate fi finanțat în proporție de 100% cu un prim grant. Însă, dacă reușești să atragi uh, fonduri publice pentru o treime din uh, fonduri, atunci uh, îi convingi și pe cei din sectorul privat să investească. Deci, iată, avem 1500 de miliarde de cheltuit, dacă am putea obține 500 de euro din uh, trezărăria publică, atunci pentru celelalte două treimi restante am putea să atragem și uh, investitori privați. Sigur că nu e chiar un chilipir și aici e nevoie de uh, un adevărat salt uh, Uh, cantitativ. Nu putem vorbi la nesfârșit despre economii și de raționalizare. Trebuie să obținem bani pentru proiectele de dezvoltare în, uh, în viitor. Pentru că astăzi ne aflăm într-o situație foarte dificilă și ar trebui să discutăm uh, toate aceste subiecte în mod permanent la nivel național, regional și european, să găsim răspunsuri corespunzătoare, să coordonăm mai bine uh, eforturile noastre, să facem, e adevărat, economii unde se poate, Trebuie să ne majorăm cheltuielile pe proiectele de dezvoltare și uh, să facem și alte economii, dar nu putem să ne gândim doar uh, la austeritate, la presiune. Nu trebuie, într-adevăr, să ne uh, creștem PIB-ul și o putem face prin această abordare în comun. Deci să încurajăm aceste programe de infrastructură e o provocare pentru Europa, dar trebuie să uh, îi facem față. Și haideți să, ne tot, să nu ne mai mândrim cu creștere. Când vorbim de creștere, nu vorbim decât de uh, ce spunem noi de obicei, finalizarea activi- uh, pieței unice, uh, activități uh, care se încadrează într-un scenariu normal. Nu există un scenariu normal. Trebuie să facem un salt calitativ înainte și să avem curajul să facem. Mulțumim domnului Cancian. Aș dori să vă reamintesc că termenul limită pentru amendamente este miercuri 23 mai la ora 12 și votul la comisie va avea loc în 19 iunie, în 12 iulie la Comisia de Bugete și apoi Uh, votul la plenară va avea loc în mini-plenara din septembrie. Aș dori să vă mai informez uh, în legătură cu ceva. În 29 mai, de la 3 până la 4 și jumătate, vom avea o audiere în comun cu Comisia Regii uh, cu privire la programul Orizont 2020 și politicile regionale și reuniunile următoare ale comisiei noastre vor fi în 30 și 31 mai, dimineața și după masa. ca de obicei. Vă mulțumesc pentru cooperare. O seară bună!